Și acum ajungem la planul, proiectul de lucru care eh, a fost eh, adoptat pe 16 mai, a fost distribuit eh, proiectul ordinii de zi iar uh, pentru astăzi nu ne-a fost solicitată nicio modificare. Pentru marți și joi, grupurile politice însă doresc ca întrebarea orală privind uh, acordul comercial între Columbia și Peru uh, să fie analizat marți după amiază, în schimb raportul privind Kazak să fie amânat de marți pe joi. Dacă nu există obiecții, atunci putem adopta astfel programul de lucru pentru această săptămână. Domnule președinte, sunt puțin mirată văzând care sunt prioritățile acestui Parlament în ce privește ordinea de zi pentru această săptămână. Pentru că noi am dorit să avem întrebare orală privind situația din uh, sectorul lactatelor și încă nu am primit uh, nici un răspuns. Uh, de asemenea, e vorba despre o dezbatere privind homofobia. Există o carte a drepturilor omului, tratatul prevede că nu este permisă niciun fel de discriminare. Eu aș vrea să știu, domnule președinte, de ce nu tratăm prioritățile care se referă la economia noastră în loc să ne ocupăm în loc să ne ocupăm de agricultură, ne ocupăm de homofobie. Frau Lulling, Sie wissen, dass die Domnul Luling, știți că ordinea de zi este rezultatul președinților grupurilor politice, deci eu pot să comunic că dumneavoastră preferați agricultura homofobiei și sper să manifeste înțelegere. Există alte luări de cuvânt în legătură cu ordinea de zi? Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Șefii de stat și de guvern se reunesc într-un consiliu informal. Se obișnuiește ca președintele Consiliului European uh, să vină să dea socoteală despre activitățile Consiliului chiar și la nivel informal. La ora 19 veți lua cuvântul. Sperăm uh, că Parlamentul European, că președintele Parlamentului European va rămâne la Consiliul European, dar uh, a fost invitat domnia sa, cum se explică că nu vine să ne prezinte activitatea Consiliului, chiar dacă este vorba de un Consiliu informal. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că m-ați uh, găsit pe picior greșit. Mă voi informa și vă voi spune de ce domnul Van Rompuy nu vine, dar în principiu aveți dreptate. Uh, domnul Van Rompuy ar trebui să vină. Domnul Svoboda. Din alte ocazii știu că domnul Van Rompuy evită să vină mai devreme înainte de întâlnire pentru că um, dorește să se consulte întâi cu șefii de guvern. Dar eu cred că poate că uh, ar fi invers important ca domnul Van Rompuy să ne asculte pe noi, să vadă cum poate să-l sprijine pe președintele Parlamentului în legătură cu doleanțele noastre. De aceea ar fi poate bine ca domnul Van Rompuy să vină. Deci, domnule președinte, într-adevăr, ar fi bine să rugăm pe domnul Van Rompuy să participe mai des la întâlniri cu noi și cu atât mai mult acum când se pregătește Consiliul. Ich werde das so Bun. Voi transmite exact punctele dumneavoastră de vedere și voi uh, prezenta și poziția Parlamentului până când se va face fotografia de familie. Dar considerăm că în felul acesta uh, ordinea de zi este stabilită. Nu există alte intervenții în acest caz. Cred că putem trece la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul domnului Buzutil privind uh, piața internă și îi dăm cuvântul raportorului, domnul Buzutil pentru patru minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește mult despre creștere economică și despre cum uh, să revigorăm economia.